în testele științifice. Termenul de trei luni pentru Parlamentul European va începe mâine, deci pe 18 iunie. Procesul verbal al acestei reuniuni va fi prezentat Parlamentului la reuniunea următoare a Parlamentului European. Dacă nu aveți obiecții, rezoluțiile adoptate la această sesiune vor fi imediat transmise diverselor instituții. Sesiunea